pentru această zi. După cum bine vedeți, scaunul din dreapta mea nu este ocupat. De ce? După cum știți, Michael Topping nu mai este printre noi. Colaborator competent, un om bun și secretariatul va confirma acest lucru. Nu o să-l uităm niciodată pe Michael Topping. A fost cu toții șocați profund să aflăm de dispariția lui. E groaznic de fiecare dată când pierzi un prieten. Mai ales când se întâmplă așa de la o zi la alta. Altă dată e boală, vârsta, te ia, oamenii se pot pregăti, cei din jurul tău, dar în acest caz am fost cu toții luați prin surprindere de moartea sa. N-am să vorbesc foarte mult, doream însă să vă spun că am trimis soției sale, Elen, și copiilor săi gândurile voastre de solidaritate în acest moment greu pentru ei, unii dintre noi am participat la funeraliile sale. Și știu că, în spirit, cu toții ați fost acolo, alături de familia și de prietenii care au adus un ultim omagiu. Înainte de a încheia și înainte de a vă ruga să respectați un moment de tăcere, de reculegere, vreau să vă spun că orice s-ar întâmpla, nu o să uităm niciodată pe prietenul nostru Michael Topping și v-aș ruga acum un minut de reculegere. remercie. Mulțumesc. Donc, euh, si vous en êtes d'accord. Dacă sunteți de acord, v-aș ruga să începem cu. Vă rog să mă scuzați, spune domnul președinte, am fost, sunt puțin tulburat. Uh, Vă reamintesc că această ședință este transmisă în direct pe site-ul nostru web. Aș propune adoptarea ordinii de zi cu o mică modificare. Punctul 6, noua politică comună de pescuit, structurile pentru măsurile tehnice și planurile multianuale, se inversează cu punctul 7, care se referă la planul multianual de refacere a stocului de ton roșu în Atlanticul de Est și Mediterana, dacă nu sunt obiecții, consider că ordinea de zi este adoptată. Următorul punct, vot. Avem... Uitați-am să vă spun, stimați colegi, Secretariatul Comisiei Pescuit a pregătit o carte de condoleanțe care va rămâne în sala noastră toată ziua. Dacă doriți să scrieți ceva, un mesaj către familia lui Michael, către soția sa Ellen și copiii săi, vă rog să faceți. Acum trecem la vot. Nu o să dureze foarte mult, doar două voturi astăzi. Primul se referă la CGPM, raportul MATO. Aveți cartele de vot? Punem la vot. E pentru sau împotrivă? Deschidem votul. A votat toată lumea? Nu funcționează? E o problemă tehnică? Încercați eventual pe altă consolă. Nu, anulăm, anulăm votul ăsta rugăm pe colega noastră să treacă la altă consolă. Încercăm acum. Funcționează. Acum, votul este deschis. Votul e deschis. Închidem votul. Se adoptă 17 pentru 4 împotrivă. Al doilea proiect de raport, Ole Christensen, coopera multilaterală viitoare în Atlanticul de Nord-Est. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 3. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Propunerea legislativă în formă modificată. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. S-a întâmplat ceva? Pentru sau împotrivă? Reluăm, reluăm. Reluăm votul pentru propunerea legislativă. Deschidem votul acum. A mers, domnule Finch? Merge. Un miracol. Închidem votul. Propunerea adoptată cu majoritate covârșitoare. amendamentul 1 privind rezoluția legislativă. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Și acum votăm decizia. Votăm rezoluția legislativă în forma modificată. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi. Și în final votăm decizia de a începe negocierile cu Consiliul. Votul este deschis. Votul este închis. Unanimitate, vă mulțumesc, stimați colegi. Și cu aceasta încheiem procedura de vot. Eu, Alors après c'est quoi Monsieur Finch, vous avez la parole. C'est quoi le point suivant Thank you very much. Just... Mulțumesc foarte mult. Sigur, votul n-aș modificat rezultatul, dar uh, consola mea n-a funcționat pe întreaga durata procedurii de vot. Aș vrea să se consemneze acest lucru. Ça sera inscrit, monsieur Finch. O să consemnăm, domnule Finch. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu în Atlanticul de Est și Marea Mediterană. Raportul a fost alocat PP-ului, Gabriel Mato a fost desemnat raportor. Astăzi o să avem un schimb de opinii și dau cuvântul lui Gabriel Mato, raportorul nostru. Președinte, și... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte să intru în pâine, aș dori să transmit toate condoleanțele familiei lui Michael Topping, pentru că am cooperat mereu foarte bine cu colegul nostru. La reuniunea coordonatorilor am avut o dezbatere destul de aprinsă și am fi avut mare nevoie de Michael Topping, pentru că el a fost mereu de ajutor și tocmai de aceea am insistat să revin asupra acestui subiect. Acum, o să trec la raportul meu. Adesea am uh, vorbit despre faptul că e vorba de implementarea uh, măsurilor ICAT am uh, lucrat deja la comisie pe acest subiect și am acoperit și acele elemente care încă mai făceau obiectul unor divergențe. Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru cooperare, pentru că până acum lucrurile au mers foarte bine la comisia noastră și a existat posibilitatea de a găsi un numitor comun. După cum am spus uh, deja, mm, astăzi poate există mai multe nuanțe decât poate ar fi fost pe placul nostru. Mai sunt în continuare întrebări mm, și sigur că am vrea pe aici pe acolo să fim mai ambițioși uh, decât ne-a propus ICAT la articolul 22, uh, de pildă. Acolo ar trebui să apară may în loc de shall în engleză. Și nu e vorba doar de formalități, e vorba de o chestiune de conținut, e vorba de o obligativitate sau de o posibilitate. Deci cele două lucruri diferă. Și ne dorim ca statele membre să um, poată să facă ceva. Deci uh, să avem uh, shall în loc de shall în loc de may. Pentru noi, un lucru e clar. Trebuie să existe o aplicare unitară. Nu ar trebui să redeschidem o dezbatere care a fost, de fapt, încheiată. Și, de fapt, s-a vorbit foarte mult despre aceste elemente. Când e vorba de recomandările ICAT, nu e o dezbatere aleatorie. E vorba de implementarea unor măsuri pe marginea cărora s-a dezbătut în cel mai mic detaliu. Și dacă în text schimbăm un punct sau o virgulă, până la urmă contează. De aceea subliniez acest lucru cu privire la articolul 22. Apoi, mai sunt și alte subiecte importante, cum ar fi rolul Parlamentului. Iată că rolul Parlamentului nu este suficient de bine ilustrat pretutinde, mai ales când e vorba de semnarea unor acorduri internaționale. Pe viitor, trebuie să putem depune amendamente pe lângă actele delegate. Poziția Parlamentului e clar definită. Avem uh, doar câteva prerogative și nu ne vom lipsi de acestea. Deci poziția noastră a fost foarte clară din capul locului. Mereu am fost în acord unii cu alții cu privire la ce rol trebuie să joace Parlamentul. Aceste recomandări trebuie să intre în codecizie. Deci procedura obișnuită. Eu știu că, de fapt, cei de la comisie au sperat să procedăm altfel, însă noi nu ne dorim asta. Am ajuns la un acord cu Consiliul cu privire la spațiul mediteranean și poziția noastră rămâne neschimbată. Mă gândesc uh, la um, eliminarea articolului 85, de exemplu, pentru că noi nu vrem o modificare a procedurilor. Și mai sunt și câteva modificări tehnice care vin din partea comisiei. Apare ideea de minimal size în loc de minimal reference size în engleză da, e vorba despre adaptarea la noile formulări din legislație. La fel și în ceea ce privește obligația de uh, debarcare. Sunt câteva mici subiecte și necesită doar ajustări lingvistice mai degrabă. Până la urmă, cea mai importantă problemă rămâne aceea diferenței dintre Shell și may, precum și uh, problematica actelor delegate cu codecizia. În opinia mea, acestea sunt elementele nucleu, pentru că în rest lucrurile sunt uh, destul de bune și vreau să îi felicit pe colegi pentru contribuții. Aștept cu nerăbdare comentariile comisiei, precum și comentariile colegilor. Euh, je passe la parole d'abord au, au, au rapporteur fictiv. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul uh, raportorului din umbră, doamna Bilbao. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu politic, aduc și eu un omagiu lui Michael Topping, transmițând condoleanțe familiei sale. Cu privire la raport, raportorul a făcut deja o prezentare destul de revelatoare. Noi interpretăm în termeni pozitivi acest text. Recomandările ICAT trebuie preluate ca atare propunerea în sine este una echilibrată care poate să ducă la o implementare unitară. Noi vom depune câteva amendamente. Rolul nostru ca instituție este important. Mereu și mereu am cerut să fie respectat. Deja în ultima legislatură s-a discutat despre acest subiect, așa că, încă o dată, noi uh, vom face tot posibilul pentru ca prerogativele noastre să fie întru totul respectate. Această discuție e una cu o istorie îndelungată până la urmă și uh, nu ne rămâne decât să vedem ce amendamente depune. Mulțumesc. Doamna Tomasici are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uvodnom dielu bih htjela... Mulțumesc, că vreau și eu să transmit familiei colegului nostru condoleanțe. De asemenea, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru acest document. Obiectivul politicii comune de pescuit este acela de a asigura durabilitatea resurselor piscicole și exploatarea lor uh, într-un mod durabil în uh, respectul uh, pentru mediul înconjurător. Tocmai de aceea susțin măsurile propuse pentru reconstituirea stocurilor de ton roșu în Atlanticul de Est și în Marea Mediterană. Aceasta este obligația noastră, dat fiind faptul că suntem parte a Convenției ICAT. Știți că vin uh, din Croația și înțelegeți uh, cât de mult mă preocupă acest subiect al refacerii stocurilor de ton roșu. Măsurile restrictive pe care le-am pus în aplicare deja de câțiva ani au avut rezultate pozitive iar stocurile de ton roșu au început să fie reconstituite. Croația participă și ea activ la protejarea speciilor de ton roșu, dat fiind faptul că e vorba de o specie foarte valoroasă. Comisia ar trebui să fie puțin mai strictă față de măsurile propuse de ICAT. Mulțumesc! Grazie Presidente, anch'io voglio esprimere Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să transmit condoleanțe familiei lui Michael și să-i mulțumesc raportorului Mato pentru activitatea sa. Uh, eu nu vreau să mă opresc acum pe aspectele mai tehnice, ci voi face niște considerații generale. Cred că rolul Parlamentului trebuie să fie din ce în ce mai vizibil în luarea acestor decizii. Aș vrea totuși să subliniez un aspect. Recomandările din partea ICAT sunt corecte și uh, au uh, dus la, așa cum s-a întâmplat anul trecut la conferința de la Geneva, la care am participat și eu, au dus la refacerea stocului de ton roșu. Cotele Tocmai de aceea au crescut cotele de pescuit, iar statele au putut să le redistribuie. Problema este tocmai această redistribuirile a cotelor. Este, într-adevăr, o problemă pe care trebuie să o rezolve statele membre, mai ales că e vorba de pescuitul artizanal. Tot pescuitul, activitatea de pescuit a tonului din, um, Mediter- din Mediterana este supus recomandărilor ICAD, Dar uh, nu e vorba de, e vorba de pești uh, pescuiți între mai și iunie. Fără aceste vase de pescuit nu s-ar putea uh, tra- transporta tonul viu în, în crescătorii. Această activitate mi se pare un uh, contrasens, deoarece sunt utilizate alte tipuri de, pot fi utilizate alte tipuri de pești pentru consumul uman. Și tonul însă are o valoare foarte mare, iar profiturile sunt concentrate în mâna un, a puține persoane. Aceste cote sunt apoi subdivizate în mod liber de celelalte state membre în funcție de deciziile autorităților competente. 75% din cotele uh, Italiei sunt pentru 12 tipuri de nave. Rămân excluse astfel anumite nave care au aproximativ 800 de tone de la posibilitatea de a uh, pescuie acest uh, tip de pește. Alte tipuri de ambarcațiuni, de exemplu, au cote mult, mult mai mici. Tocmai de aceea, în ultimii ani, mare parte din peștii pescuiți sunt vânduți societăților care gestionează aceste crescători și noi trebuie, de fapt, să protejăm pescuitul artizanal și să asigurăm durabilitate din punct de vedere al mediului înconjurător, din punct de vedere economic, deci este un subiect care trebuie să ne preocupe. Mulțumesc, doamna Briano. Îi dau cuvântul doamnei Rodus. Mulțumesc. Vreau să spun în numele grupului socialist că suntem foarte afectați și foarte triști că Michael nu mai este printre noi. Noi, ca grup socialist, am lucrat mereu foarte bine și foarte corect cu colegul nostru și pentru asta vreau să-i mulțumesc. Acum, despre raport. L-am parcurs și au rezultat câteva întrebări concrete către raportor. Mă refer la considerentul D de la pagina 3. Su. Uh. Ba nu, îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Am documentele greșite în fața mea, îmi retrag intervenția. Îmi cer scuze. Ce pas grave, c'est äh, Madame Engström. Nu-i nimic, doamna Engström. Um, deep condolences. Condoleanțe și din partea mea către familia lui Michael. A fost o persoană de încredere care m-a sprijinit foarte tare când am fost nouă în această comisie. Deci... Uh, um, very deep uh, feeling of, of sadness. Sunt profund întristată de pierderea colegului nostru. Vreau să-i mulțumesc uh, acum lui Gabriel Mato pentru întreaga activitate. Ca de fiecare dată când uh, încercăm să negociem planul pentru Marea Baltică, transmit același mesaj. E important să menținem rezervele um, halieutice la un nivel optim. Acesta este un lucru pe care o să-l repet la nesfârșit. E la fel de important ca comisia noastră să poată face acte delegate în cazul în care statele membre ori nu implementează planuri, ori nu întreprind acțiuni concrete. Să nu uităm că biomasa este sub nivelul de referință. Pentru asta e nevoie să venim cu măsuri de corectare și se prea poate să închidem anumite pescării. Mulțumesc. Atât din partea mea, doar trei comentarii. Mulțumesc. Dau acum cuvântul lui Ulrike. Ba nu, s-a rezolvat, domnule președinte, eu uh, am încurcat ordinea de zi. Să știți că astăzi chiar nu sunt în formă, nu-i ziua mea. Aujourd'hui, t'as pas eu de voiture, t'as pas eu de... T'as pas eu de chance. Ça arrive comme ça. Astăzi nu prea a avut noroc că ți-a întârziat și mașina, dar uh, se întâmplă, nu e nicio problemă că um, o să, o să fie bine. Mai este cineva care dorește să intervine cu privire la acest dosar? Nu? Atunci uh, îi dau cuvântul domnului Gams din partea Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei Europene îmi exprim și meu condoleanțele față de familia mm, eurodeputatului Michael Topping. Comisia a făcut o propunere legislativă pentru a aplica într-o manieră uniformă măsurile de actualizare venite din partea ICAT. Procesul legislativ cu siguranță va genera un rezultat bun. Menționez două aspecte care au fost ilustrate de către raportor, în primul rând mulțumindu-i raportorului pentru cooperare. Așadar, cu privire la actele delegate, propunerea Comisiei are în vedere obiectivul de a putea implementa rapid toate modificările și toate obligațiile care rezultă în urma acestor uh, modificări. E în interesul Uniunii Europene să existe o conformitate totală cu normele ICAT. De aceea, noi credem că actele delegate ar fi instrumentul optim de aplicat aici, respectând, bineînțeles, întru totul rolul Parlamentului European și al Consiliului cu privire la articolul 20, care stipulează obligația statelor membre de a cere unei embarcațiuni, unui vas să meargă într-un anumit port, e un element important al politicii noastre de control și al politicii monetare. Această normă s-ar aplica acelor vase cu capacitate mare care în trecut au uh, suprapescuit. Propunerea așadar ține cont de practicile curente, așa cum se desfășoară ele în statele membre și cred că ar trebui să continuăm în aceeași manieră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mato, pentru concluzii. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus doamna vicepreședinte, așa este, se încep cu mulțumirile și începem cu mulțumirile și eu vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuție. Iată că per total suntem de acord unii cu alții. Mai e o întrebare pe care aș vrea să o ilustrez. Doamna Briano a fost cea care a ridicat-o. Rapoartele economice merg dincolo de ceea ce s-a convenit Așa cum am spus deja, ICAT ar trebui să revină puțin asupra cotelor pentru 2017, care ar trebui uh, actualizate. Eu știu, de exemplu, situația din insulele Canare, pentru că acolo, în termen de 24 de ore, au fost epuizate toate cotele. Și aceasta este o plângere ridicată mereu dar nu este un subiect de care să ne putem noi ocupa acum, aici. Noi avem uh, rezoluția ICAT care trebuie preluată și implementată. Putem să ne manifestăm influența, îmi spun mai ales că este comisia de față, avem uh, comisia care ne reprezintă la negocieri și ar trebui, într-adevăr, să țină cont de ce spune Parlamentul European ca să rezulte consecințele necesare. Deci profit de această ocazie pentru a relua acest mesaj. Cotele ar putea așadar să fie, ar putea așadar fi majorate în procesul de distribuire. Dar, pe ansamblu, suntem de acord cu actele delegate uh, pentru că trebuie să putem să ne orientăm la ceea ce se întâmplă la fața locului. Sunt de acord cu ce ne-a spus reprezentantul Comisiei. Comisia vrea să respecte toate normele ICAT. Și Parlamentul își dorește, dorește asta. Nu există niciun dubiu aici. Dar regulile ICAT sunt respectate prin intermediul actelor delegate, dar și prin procedura legislativă ordinară. Deci n-ar trebui să rezulte nicio impresie greșită aici. Transmit acest mesaj pentru claritate. Parlamentul trebuie să poată să participe și el, să vadă ce se întâmplă în momentul în care statele membre au posibilitatea și nu neapărat obligativitatea de a spune ceva. Doar dacă alegem între șal și mei, nu înseamnă că, în termeni concreți, va rezulta o schimbare. Ce vreau eu să spun este că, până la urmă, e important ca normele ICAT să fie respectate. Acest lucru rezultă cât se poate declar din acest raport. Noi avem încredere în statele membre, precum și în Comisia Europeană, care va vegea la implementarea acestor reguli. Și vom continua în același spirit de cooperare. Că mai apar diferențe de nuanță în raport, eu sunt cât se poate de deschis, putem discuta, negocia și prelua noi idei. Mulțumesc! Alors, présentation du projet de rapport euh, Les 9... Mulțumesc. Prezentarea proiectului de raport va avea loc pe 9 sau 10 noiembrie. Depunerea amendamentelor pe 16 noiembrie. Votul în comisiei ar trebui să aibă loc pe 10 decembrie, iar votul în plenară în ianuarie 2016. Trecem acum la raportul de inițiativă cu privire la structura măsurilor tehnice și a planurilor multianuale. Acest raport de inițiativă a fost atribuit grupului PPE, domnul Mato este raportor. Astăzi uh, vom uh, asista la prezentarea proiectului de raport și vom stabili termenul de depunere pentru amendamente. Dau cuvântul domnului Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Este deja a treia oară când vorbim despre acest raport, așa că nu voi uh, spune foarte multe, dat fiind faptul că am făcut deja prezentarea acestui raport, aș vrea acum să aflu reacția dumneavoastră. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și propunerea de măsuri tehnice din 2009, Lucrurile nu s-au prea mișcat de atunci. Nu voi expune acum toate motivele pentru această stagnare. Ceea ce dorim prin acest raport este să oferim o contribuție politică în această dezbatere și să contribuim la asigurarea flexibilității unui proces destul de complicat de altfel, dar în același timp, indispensabil, aceste măsuri tehnice sunt uh, fundamentale, deoarece influențează viața a mii de pescari din Europa și din lume. Aceste măsuri tehnice sunt destul de complexe dar uh, și sistemul este destul de heterogen, uh, sunt diferențe mari de la o regiune la alta, iar măsurile tehnice în funcție de regiune pot fi uneori contradictorii. De multe ori uh, sunt foarte rigide, sunt dificil de înțeles. Cred că este de multe ori greu să le pricepem și tocmai de aceea greu să le punem în aplicare. Așa că ceea ce ar trebui să ne propunem este să formulăm un text care să fie în beneficiul tuturor, care să fie un rezultat al negocierilor și de asemenea să se bazeze pe criterii științifice și de asemenea să nu lase loc de discriminări. Complexitatea acestor măsuri tehnice și dificultatea de a le pune în aplicare face ca de multe ori uh, pescarii să fie sceptici cu privire la acest sistem. Cred că trebuie să evităm uh, lipsa lor de încredere. să ne asigurăm că există cooperare și încredere din partea acestora. Tocmai de aceea sugerez în acest raport uh, o implicare mai mare a pescarilor și a tuturor părților interesate prin intermediul unor uh, consilii consultative și de asemenea eventuale stimulente pentru ca pescarii să pună în aplicare aceste norme și să le respecte. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru presupune o simplificare a măsurilor tehnice și o adaptare la legislația cadru, care este mult mai clară. Fiecare zonă de pescuit uh, este o, are specificitățile sale. Așa că trebuie să adaptăm aceste norme la diversele particularități ale zonelor de pescuit. Sprijinim, uh, desigur, planurile multianuale, politica comună de pescuit ar trebui să reprezinte cadrul care favorizează exploatarea durabilă a ecosistemelor și a resurselor maline, marine și, de asemenea, punerea în aplicare a măsurilor tehnice. Cum um, asigurăm această legătură între măsurile tehnice și planurile multianuale? Planurile trebuie să se concentreze pe conservare și, de asemenea, ar trebui să reprezinte un vector pentru adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor tehnice la nivel regional. Și cred că aici trebuie să intervenim noi. De multe ori ne găsim în situații dificile, când trebuie să facem alegeri. Dar uh, aceste alegeri trebuie să se bazeze pe un uh, echilibru, să putem să găsim echilibru între diversi factori, între tipurile de proceduri, deci, uh, decizie, codecizie sau uh, niște sau uh, descentralizare. De asemenea, cu implicarea pescarilor și a tuturor părților interesate, printr-o mai bună comunicare, astfel încât uh, pescarii să poată lua decizii în cunoștințe de cauză. Trebuie să fim conștienți, deci, de faptul că avem de-a face cu o chestiune controversată și dificil de abordat, însă trebuie să asigurăm echilibrul între diversi factori mai ales uh, în contextul uh, intrării în vigoare al tratatului de la Lisabona și a nevoii de a asigura un echilibru instituțional. Poate de multe ori uh, de aici um, provine și blocajul care nu ne permite să mergem până la capăt cu aceste măsuri tehnice. Am creat acest grup de lucru împreună cu Consiliul și Comisia, astfel încât să putem să deblocăm anumite măsuri. Dar uh, nu, nu s-a întâmplat, uh, nu s-au întâmplat foarte multe. Este adevărat că încercăm să facem progrese în ceea ce privește planurile multianuale pentru zona baltică. Din păcate, câștigăm pe de o parte și pierdem pe alta. Câteodată pare că lucrurile merg bine, dată ni se pare că pur și simplu ne-am blocat de tot. Dar aceste planuri multianuale pot fi un punct de plecare în um, schimbarea modului în care abordăm aceste chestiuni și în progresul pe aceste subiecte. Cred că e, reprezintă o condiție esențială pentru negocieri și pentru rezolvarea conflictelor interinstituționale. În cele din urmă, pescarii, beneficiarii finali nu vor înțelege că e vorba de astfel de conflicte interinstituționale. Pe ei interesează să fie clar ce pot face și ce nu pot face când vine vorba de aceste măsuri tehnice și tocmai de aceea noi trebuie să continuăm să lucrăm și să ne intensificăm eforturile. Raportorul pentru reforma politicii comune de pescuit a spus și el că e nevoie de o regionalizare. Acesta deci, este un cadru foarte adaptat măsurilor tehnice și planurilor multianuale. Știu că un astfel de raport poate fi complicat, mai sunt modificări de făcut, dar desigur sunt deschis la orice amendament, la orice observație și orice contribuție care ar putea îmbunătăți acest raport și care, în cele din urmă, ar putea să aibă un efect concret asupra unui subiect atât de important. Totuși, suntem în grafic uh, în ceea ce privește măsurile tehnice. Am uh, vorbit în acest raport și despre previziunile pentru planurile multianuale. S-a pregătit deja terenul pentru aceste măsuri tehnice, dar totuși când vor uh, fi aplicate? Despre Astăzi um, am uh, hotărât să amânăm uh, amendamentele, însă aș vrea să um, vorbim despre reforma măsurilor uh, tehnice. Nu vrem să facem lucrurile neapărat ușoare pentru comisie. Comisia însă s-a implicat direct pe această chestiune. A a retras propunerea făcută de comisia precedentă, inclusiv noua propunere care uh, merge mână în mână cu viziunea Parlamentului European. Aș vrea să știu care este părerea Comisiei și dacă are un calendar concret. Monsieur Mato, d'abord j'aimerais, euh, avant de passer la parole aux collègues, dire quelques mots en tant que député, moi aussi je peux. Doream să spun ceva ca membru obișnuit. Colegul nostru, Gabriel Mato, merită recunoștința noastră pentru ce a făcut muncind la acest raport și susțin propunerile făcute de domnia sa. În iunie trecut, ca deputat simplu, nu ca președinte, am lansat o consultare publică cu profesioniști din domeniul pescuitului. Pe marginea acestor măsuri tehnice am difuzat un chestionar peste tot în Europeană pentru a vedea care sunt propunerile și doleanțele pescarilor am primit multe răspunsuri de peste tot din Europa, de la asociații și de la indivizi. Și le mulțumesc tuturor celor care mi-au răspuns. Am sintetizat răspunsurile și o să primiți și dumneavoastră acest material. Profesioniștii au vorbit de trei chestiuni principale. Măsuri tehnice adaptate la specificul regiunii respective, Gabriel a menționat acest lucru. 2. Adaptarea cadrului de reglementare la noua logică de administrare a stocurilor reprezentată de obligațiile de debarcare și eliminarea contradicțiilor între diferitele regulamente. Știm că există contradicții. Aceste contribuții sunt valoroase, la fel ca și cele ale ONG-urilor. Trebuie să ne consultăm cu toți factorii interesați atunci când discutăm acest dosar. Gabriel am să prezint câteva amendamente. Raportul tău, noul cadrul, cadru european va trebui să fie general și lizibil. Toate regulile care nu se aplică majorității europenilor n-ar trebui să apară în acest cadru general, ci să intre la capitolele regionale. E nevoie de lizibilitate la nivelul formei, Asta presupune un efort semnificativ de clarificare cerut de toată lumea, de aceea solicit abrogarea în prealabil a regulamentului cu măsurile tehnice care există în prezent. 898 și celălalt care dacă nu vor fi abrogate, vor duce la confuzii serioase. De asemenea, măsurile tehnice privind obligațiile de debarcare, un alt principiu de bază, abrogarea regulilor privind compoziția capturilor, mai multă flexibilitate atunci când e vorba de nevoade și posibilitatea de a deține mai multe dispozitive la bordul unei singure embarcațiuni, de asemenea dimensiunile de comercializare, în cazul 07, din 90, 96. Toate aceste abrogări ne vor permite să trecem la o armonizare completă în noul cadru. Și acum îi dau cuvântul colegului, colegei Urriche. Mulțumesc foarte mult și eu doresc să vă mulțumesc pentru acest raport din proprie inițiativă. Am o solicitare. Avem trei zile pentru amendamente, ceea ce e foarte puțin. S-ar putea prelungi puțin acest termen? Ne trebuie cel puțin 14 zile, altfel nu o să avem timp să reacționăm. Regionalizare, o chestiune deosebit de importantă, însă nu folosiți regionalizarea ca un instrument. Regionalizarea este foarte importantă ca obiectiv, însă politica comună de pescuit este un cadru în care va trebui să operăm. De aceea, nu ar trebui să scăpăm din vedere obiectivul statuat în noua politică comună de pescuit, eliminarea pescuitului excesiv și sigurarea ca până în 2020 toate speciile se referă. Putem face asta prin măsuri tehnice, dar trebuie să ne asigurăm că obiectivul este cu adevărat atins. Trebuie să vedem cum se poate realiza acest lucru. În tot ceea ce facem, n-ar trebui să luăm în calcul doar pozițiile pescarilor. Sigur, opinia lor este importantă, însă în același timp trebuie să ascultăm și la ceea ce spun ONG-urile. Numai dacă ascultăm pe toată lumea, putem fi cu adevărat siguri că punem în aplicare o reformă reală a politicii comune de pescuit. Am o serie de întrebări specifice, am să pun amen, eh, propun amendamente în acest sens. Eh, considerentul T, acolo se spune că introducerea obligațiilor de debarcare fără asigurarea unei mai mari flexibilități în sistemul de tax și cote este inutilă. Care credeți că ar fi marja de manevră acolo? Apoi, la considerentul 17, se spune, pentru a evita problemele ce ar decurge din obligația debarcărilor pentru pescuitul mixt, ar trebui să se găsească moduri de a reglementa efortul de pescuit eliminându-se rigiditatea acestor tacuri și cote. Și încă o dată, întrebarea mea pentru Gabriel este următoarea. Care ar fi avantajul reglementării efortului de pescuit în contextul obligațiilor de debarcare? Ne-ați putea explica asta mai pe larg. Păi la pagina 11 se spune că o definiție omogenă pentru domeniile în care se pot da acte delegate și acte de punere în aplicare lipsește ceea ce împiedică realizarea de progrese pe dosarul propunerii legislative. Mai putea explica ce vrei să spui prin asta? Te-aș ruga dacă se poate să clarifice acest aspect. Și o ultimă chestiune se referă la 14 să am să citesc textul. reglementarea efortului de pescuit ar facilita lucrurile când e vorba de randamentul maxim durabil și ar îmbunătăți activitatea flotelor atunci când e vorba de nivelul de mortalitate. Cum puteți fi sigur de valabilitatea acestei afirmații? Mulțumesc! Uh, ați făcut o solicitare de prelungire a termenului de depunere a amendamentelor. Dacă facem asta, adoptarea ar putea să întârzie prea mult și ne-am suprapune cu propunerea comisiei. De aceea ar fi destul de greu să prelungim acest termen de depunere a amendamentelor. Asta ne spune administrația. Da, mai discutăm puțin să vedem. Doamna Bilbao, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului Mato pentru raportul domniei sale. într-un mod interesant și precis, a reușit să sintetizeze dezbaterile pe care le avem de multă vreme în grupul nostru. Cred că trebuie să facem un efort în direcția unui document simplu și clar. La urma urmelor vrem să atingem obiective precise. Sunt obiectivele politicii comune de pescuit. Asta vrem. Realizarea obiectivelor politicii comune de pescuit și ca să fim sinceri, nu prea știm cum putem atinge aceste obiective. În lumina acestui deziderat, mi se pare că în text lipsesc anumite concepte. Trebuie spus că e de dorit mai multă transparență în încercarea de a atinge obiective. Mă refer la ambele componente ale raportului și mă refer la nou model de guvernanță la nivel european în materie de pescuit. Prin transparență înțeleg participare, și nu spun participare pentru că e un termen popular în prezent, ci pentru că cu adevărat cred în acest concept. E vorba de a accepta o răspundere comună. Știm că există mult scepticism în acest sector al pescuitului și dacă nu suntem transparenți și dacă nu aplicăm aceste concepte, nu o să reușim. Dacă implicăm sectorul însuși, o să avem încredere reciprocă și o, un grad de răspundere asumată și de ei pentru deciziile luate. Pentru că, practic, vom crea instrumentele necesare și de aceea consider că este esențial să aplicăm măsuri de regionalizare și, de asemenea, trebuie să deblocăm aceste planuri multianuale. Planurile multianuale sunt instrumentele fundamentale instrumentele fundamentale care ne-ar putea permite atingerea acestor obiective. În ele se regăsesc și conceptele menționate de mine. Știm cu toții ce trebuie făcut. Și fac un apel la dumneavoastră, stimați colegi, haideți să facem tocmai acest lucru, toate instituțiile. Și încă o dată, revin la planul multianual pentru sartine. Am făcut asta cu implicarea sectorului, și ca urmare, operatorii sunt dispuși să contribuie la atingerea acestor obiective pentru că e în joc viitorul lor. Trebuie, încă o dată, să deblocăm aceste planuri multianuale, pentru că ele, după cum spuneam, sunt instrumentele care ne vor permite realizarea regionalizării și aplicarea măsurilor tehnice. Trebuie să trecem dincolo de, acest, de această încred, neîncredere reciprocă, chiar între instituții. Prin urmare, aș vrea să întreb reprezentantul Comisiei care sunt pașii lor următori în materie de planuri multianuale. Asta dincolo de ceea ce știm, știm poziția Consiliului. Dar am vrea să știm și care sunt argumentele Consiliului pentru refuzul de a face progrese. E un răspuns pe care îl așteptăm de ani de zile. Spun că o chestiune de interpretare a anumitor articole nu e suficient. Avem uh, hotărâri ale Curții Europene de Justiție, hotărâri care trebuie respectate. Ei vorbesc de posibile interpretări în anumite texte. Aș vrea să întreb Comisia cum cooperează cu Consiliul în materie de planuri multianuale esențiale pentru atingerea obiectivelor noastre. Noi avem un sector al pescuitului care este gata să coopereze cu noi în îndeplinirea acestor obiective. Noi, dar și statele membre, și Consiliul, trebuie să facem acest efort. Și de aceea întreb încă o dată Comisia cum lucrează cu Consiliul și cum văd această cooperare pe viitor. Mulțumim, domnul Bilbao. Peter Vanderen. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă refer mai întâi la amendamente. Nu dorit nici eu un termen extrem de apropiat. Înțeleg că nu vreți să întârziați lucrurile pe de altă parte n-am putea să spunem până la finele săptămânii viitoare, să fie luni, ci eventual joi sau vineri ca soluție de compromis. Apoi trecând la chestiunea de fond, nu ne încântă foarte mult propunerea domnului Mato. E destul de greu de înțeles. Mi s-a spus, pe de altă parte, că trebuie să simplificăm lucrurile. Însă noi avem un raport cu 34 de considerente. Asta ne arată că se face contrarul simplificării. Cred că avem nevoie de un raport scurt în care să spunem pe șleau ce dorim, ce vrem. 1. Stocuri durabile de pește, un viitor pentru industria pescuitului, proregionalizare, mai multă flexibilitate în materie de obligații de debarcare și renunțarea treptată la pescuit selectiv, în creșterea rolului Parlamentului European în procedura legislativă, vrem să fim o parte la procesul de stabilire a tacurilor și a cotelor și așa mai departe. Cred că câteva aliniate ar putea prinde foarte bine aceste deziderate. Nu dorim o serie de lucruri menționate de domnul Mato, lucruri pe care noi nu le sprijinim. Există porțiuni de text pe care le-am citit de trei ori și încă tot nu le pricep. Uh, vă dați seama dacă eu nu le înțeleg, cum o să le pot explica altora? Uitați-vă la alineatul 7, alineatul 8, alineat absolut șocant. Se dorește aparent o redemarare a discuțiilor despre înotătoarele de rechin, specie de balene. Categorii nu pot sprijini așa ceva, apoi alineatul 9, pescuitul local în Mediterana. Ar putea exista totuși o definiție clară. La ce vă referiți când spuneți pescuit local în Mediterana? Dacă nu suntem atenți, ar putea referi la toate mările și oceanele lumii. Apoi, 17. Compoziția capturii într-un alt pachet am decis că nu mai discutăm de pescuit mix, acum iarăși îl avem, nu mai înțeleg. Tot la 17, reglementarea efortului de pescuit, ce înseamnă asta? Prea lung, prea mult, prea complicat, o să trimitem foarte multe amendamente, sigur, și rugămintea mea ar fi să se prelungească puțin termenul de depunere, pentru că o să fie multe amendamente. Domnul Milan Mon, vă rog. Președinte, brevemente. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau să îi mulțumesc, în primul rând, lui Gabriel Mato, felicitându-l pentru activitate Măsurile tehnice sunt necesare, date fiind noile evoluții în politica de pescuit. Există regionalizarea, există și interdicția de a arunca peștele înapoi în mare. Au apărut modificări tehnice la nivelul instalațiilor de pescuit. Sunt norme complexe în sistemul de pescuit care trebuie simplificate. Trebuie să înlăturăm neajunsurile din acest domeniu și, așa cum a spus doamna Bilbao, este important ca sectorul de pescuit să fie implicat în ceea ce privește modificarea normelor în vigoare, în așa fel încât să se facă ajustările necesare în funcție de specificitatea fiecarei nișe. Reiau el, ideea că nu putem să rezolvăm toate problemele stând la birou. Uh, noile măsuri trebuie să se bazeze pe studii științifice foarte precise, mai ales uh, în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, durabilitatea, durabilitatea socială, care nu trebuie neglijată. Pescuitul este o activitate din care trăiesc foarte multe familii, deci trebuie să rămână rentabil. date științifice serioase sunt lucrurile de care avem nevoie acum, în așa fel încât să privim durabilitatea așa cum este ea, adică multifacetată. La un moment dat a apărut o propunere a Comisiei cu privire la interdicția totală uh, a unor uh, tipuri de plase de pescuit. Uh, a fost o propunere bazată pe date științifice eronate și ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost total aiurea. Noi, cei de la PEș, am aduce o contribuție importantă și am oferi ajutor Comisiei Europene dacă ne-am baza pe date concrete și corecte, în așa fel încât să existe o orientare bună a politicii comune de pescuit. Așa că ar trebui ca la viitoarea propunere inițiativă venit, ă, ă, ă, propunere legislativă venită din partea Comisiei să se țină într-adevăr cont de ceea ce facem noi cei de la PES. Werner Kuhn are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. E important că acest raport INI a fost preluat de Gabriel Mato. Să nu uităm că avem o propunere de regulament că așteptăm, mă scuzați, o propunere de regulament din partea Comisiei cu privire la toate aceste aspecte tehnice. E bine că noi formulăm o poziție a priori, în așa fel încât să stipulăm de pe acum cam uh, la ce ne-am așteptat noi din partea unui proces de simplificare. Ne uităm puțin la ce se întâmplă în peisajul regulamentelor de ajustare tehnică și ne dăm seama că în zecile de ani de politică comună de pescuit au apărut numeroase regulamente cu planuri individuale de gestionare pentru toate tipurile de pește din numeroase mări. Dar problema este că din cauza unor planuri exhaustive de gestionare apar aceste măsuri tehnice care reglementează de la un caz la altul, fără a fi fezabile însă. Deci, ar trebui să ținem cont de propunerile lui Gabriel Mato și să cerem comisiei să vină cu un document pentru includerea noilor măsuri tehnice cu implementarea planurilor multianuale de gestionare, ca să ne dăm seama despre ce a fost vorba în uh, ultimul regulament pentru pescuit, pentru pescar și pentru autoritățile de supraveghere a pescuitului și să ne dăm seama ce devine caduc pe viitor. E o dezbatere necesară în așa fel încât să arătăm sectorului de pescuit că această suprabirocrație este abolită. Ne dorim un sistem clar și simplificat. Aș vrea să fie inclusă în propunerea noastră și această idee. Mulțumesc, Werner. Inge Engström. Mulțumesc. Colegii mei au fost cât se poate de înțelepți în mesajele lor. Am vrea să avem și noi un termen extins. Acest raport e foarte important pentru Parlamentul European, pentru că noi spunem în el ce ne-am dorit de la reforma PCP. Și trebuie să luăm foarte în serios această activitate, motiv pentru care aș ruga pe raportor să ne dea, dacă nu două săptămâni, măcar șapte, zece zile pentru a face o analiză. Nu are rost să ne pripim, nu e o strategie bună. Ar trebui să zăbovim puțin asupra subiectului pentru că ne aflăm într-o etapă importantă. Mulțumesc. Je pense que tous les collègues qui... Cred că toți colegii care au dorit să intervină au intervenit pe acest dosar. Îi voi da acum cuvântul reprezentantului comisiei. Nu știu exact cine este. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comenț ai... Înainte de a face câteva comentarii, aș vrea să ne exprim și eu uh, condoleanțele uh, familiei lui Michael Topping. Am fost șocați de această veste. Noi cu toții îl cunoaștem pe Michael Topping, știm ce fel de om a fost. Din prima zi am lucrat foarte bine cu domnia sa. A fost o persoană cât se poate de competentă, dar uh, și o persoană plăcută. Uh, îi vom simți lipsa și transmitem toate gândurile bune familiei sale. Revenind acum la subiectul de pe ordinea de zi, vreau în primul rând să-l felicit pe domnul Mato pentru acest raport INI, care este foarte bun, vine la momentul potrivit, fiindcă suntem acum în etapa redactării propunerii noastre, așa că orice contribuție este binevenită. să vă ofer câteva informații de fond. De fapt, o să vi le ofer la final cu fie la calendar și toate celelalte ca să vă rămână în minte. Să vă spunem puțin de unde am pornit noi. Uh, abordarea noastră este similară cu abordarea domnului Mato. Lucrăm în baza noului regulament cadru și trebuie să ne adaptăm normele tehnice uh, la noua PCP, ceea ce reprezintă în sine o mare provocare. De asemenea, complexitățile s-au adunat preț de 30 de ani. Deci, indiferent că avem o nouă PCP sau nu, până la urmă a sosit momentul să eliminăm detaliile excesive, toate uh, complexitățile, de orice natură ar fi ele, în așa fel încât uh, să venim în sprijinul industriei pescuitului. Noi am tot dat o măsură peste alta, industria a încercat să facă tot ce poate și noi, uh, în loc să facem câțiva pași înapoi ca să ne dăm seama care ar fi cea mai bună adoptare, am intrat pe pilot automat pentru a veni cu noi măsuri, noi propuneri, în așa fel încât, în ghilimele fiind spus, să rezolvăm uh, problema. Ei bine, Uh, acum există oricum noi provocări față de politica comună de pescuit, prin urmare vom reforma întreaga politică în viitorul apropiat. La nivelul măsurilor tehnice, am vrea ca în primul rând să avem simplificare. Simplificare pentru că sistemul este prea complicat, este pur și simplu nefezabil și nu-și mai poate menține credibilitatea. Vom uh, simplifica toate normele, va avea loc o epurare, dar vom menține standardele în vigoare, nu standardele de conservare. Vom reduce numărul regulamentelor, acum sunt vreo 20, însă standardul de conservare va sta în picioare, sperând să obținem și regionalizarea, va fi posibil, de exemplu, ca la nivel regional și prin uh, cooperarea între părțile interesate să obținem măsuri detaliate despre cum anume am putea formula un plan de gestiune în plan regional. Pentru că se prea poate ca nevoile, de exemplu, în zona Baltică să difere foarte mult de nevoile din Sud. Nu putem să renunțăm la regionalizare. Avem la ora actuală standardele și spunem ce se vrea prin normele tehnice și apoi, prin procesul de regionalizare, poate să apară diferențierea la nivel de norme. Aș dori să fac un comentariu pe marginea raportului domnului Mato și pe marginea unor contribuții din sală. De ce încercăm de fiecare dată să ilustrăm uh, specificitatea Mediteranei? Uh, la fel, e specific și bazinul uh, Mării Baltice. Deci nu are niciun rost să preluăm doar specificitățile Mării Mediteranene. Sigur că vom ține cont de aceste specificități, dar nu doar de ele. Acolo avem doar un plan de gestionare însă nu vom face din Mediterana un studiu de caz, să zicem. Cu privire la planurile multianuale, pentru că raportul se referă și la acestea, nu voi uh, comenta negocierea pe planul Baltic, pentru că nu se cade să fac comentarii de acest gen acum, mai ales că suntem în pline negocieri, dar Vrem ca prin planurile acestea multianuale să obținem regionalizarea, creând o platformă juridică pe care să poată fi dezvoltate, create anumite măsuri tehnice care să respecte standardele de conservare și care să aibă în vedere obiectivele finale cuprinse în PCP. Acesta este sensul măsurilor tehnice. Să însoțească toate eforturile de conservare. Noi sperăm să obținem astfel un instrument flexibil, dar totul depinde de această negociere acum cu privire la Marea Baltică și de viitoarele negocieri pe regionalizare. Cam atât din partea mea. La final, după cum v-am spus, prezint calendarul. Cu noua comisie a trebuit să Uh, accelerăm puțin uh, lucrurile, chit că suntem în întârziere deja. A trebuit să extindem consultarea publică, de exemplu, și procedura de control. Dar discuția preliminară cu statele membre a fost una bună și am preluat idei utile de acolo. Sperăm să venim cu o propunere la începutul anului viitor, deci se prea poate să primiți propunerea încă în lunile de iarnă ca să putem începe dezbaterile. Domnul Vandale cred că a plecat, dar uh, avem vreo 34 de considerente, deci documentul va fi ceva mai stufos. Mulțumesc! Merci, Avant de passer... Mulțumim. Înainte de a-i da cuvântul lui Gabriel, vreau să spun că, dacă am înțeles bine, propunerea se va face în ianuarie. Asta e sigur. De asta va depinde data de depunere a amendamentului solicitată de colegi pentru raportul lui Gabriel. E important să știm atunci că ianuarie, nu decembrie, și atunci putem amâna puțin prelungi puțin termenul de depunere. Vrei să intervii? Nu e obișnuit, dar dacă dorești, te rog. Da, domnule președinte. În ceea ce privește extinderea termenului, da, aș vrea să avem și puțin mai mult timp pentru depunerea de amendamente. Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte. Să vedem. În primul rând, mă bucură faptul că e un raport care invită la dezbatere. S-au spus foarte multe și sunt de acord cu multe din mesajele ascultate. Domnul Vandalen, din păcate, a plecat și e nefericită absența domniei sale. Ar fi fost politicos să aștepte răspunsul meu. Dar o să-l ofer, fiindcă poate că va fi de folos celorlalți. E o propunere generală, deloc exhaustivă, ba din potrivă. Așteptăm și propunerea comisiei pentru a intra și mai mult în detaliu. Odată E vorba de chestiuni de ordin general. Se pun niște baze. Și avem apoi, bineînțeles, și calendarul. să transmitem un mesaj clar Comisiei, să oferim impulsuri înainte ca aceasta să vină cu propunerea sa. De aceea avem acest raport informativ. Acesta este sensul său. Să acționăm în avans, în așa fel încât Comisia să cunoască ă, propunerea și părerea Parlamentului. Pentru că dacă Comisia vine cu o propunere fără a avea habar despre ce consideră Parlamentul, se complică întreaga procedură și va fi mult mai greu să ajungem la un acord. În ceea ce privește termenul pentru depunerea amendamentelor, dacă nu suntem în măsură să adoptăm raportul de inițiativă înainte de propunerea comisiei, bineînțeles că acest exercițiu nu are niciun sens și am fi putut uh, de la început să ne lipsim de el un termen mai lung pentru amendamente, da, însă dacă depășim lunea viitoare, nu vom reuși să finalizăm raportul înainte de ianuarie. Sau, mă rog, nu vom ajunge cu el la, plim, la plenar înainte de ianuarie. Ori, poziția Parlamentului ar trebui adoptată înainte. Dar cu o prelungire a termenului de amendamente, nu va fi posibil acest lucru. Și eu aș fi vrut să avem mai multe amendamente, însă vă atrag atenția asupra acestei dificultăți. Să ne gândim și la asta, dacă ne dorim ca acest raport de inițiativă să fie încheiat înainte de propunerea comisiei. Dacă ne dorim asta, atunci uh, termenul pentru amendamente va trebui să fie foarte strâns. Nu ne permitem două săptămâni. Și acum pe conținut. E nevoie de o definiție clară. Dar noi, prin acest raport, nu vrem să reformăm PCP. Nu afectăm nici regionalizarea. Nu vrem nici să periclităm, nici să modificăm, nici să abolim ceva. Vrem doar să avem în vedere toate instrumentele care există pentru a obține un domeniu mai bun al pescuitului pentru toți. Nu vrem să abolim sistemul de taxe și de cote, de exemplu. Încercăm să preluăm anumite elemente pentru a le utiliza mult mai bine. De exemplu, sistemul de taxe și de cote este foarte, foarte rigid. Uneori e corect că se întâmplă asta în ceea ce vește pescuitul mixt și speciile periclitate, dar se pune și problema pescuitului în general. Nu vrem să abolim sistemul de taxe și de cote de tac și cote, mă scuzați, ci am vrea să-l optimizăm. Pentru că e, există sezonul închis pentru pescuit, um, există norme diferențiate în ceea ce privește tacul. Ce vrem noi este să simplificăm politica comună de pescuit. Și a fost ilustrat uh, cazul Mării Mediterane pentru că acolo problemele datează de multă vreme deja. Se face o evaluare și, într-adevăr, lucrurile sunt complicate. Oricum, nu acesta va fi uh, cel mai important element al uh, ajustărilor tehnice. Sunt însă de acord că obiectivele PCP trebuie respectate și că trebuie să predomine transparența. Avem un cadru general care trebuie respectat toate prerogativele instituțiilor trebuie și ele respectate, așa cum a spus-o și domnul președinte. Și să rezulte armonizarea. Pe aici, pe acolo, am auzit și mesaje contradictorii. Nu o să intru acum în detaliu cu privire la toate amendamentele. Mai bine să văd uh, cum putem să incorporăm mare parte din amendamente. Mai revenim și în scris asupra lor. Domnule Cun, bineînțeles că vrem o simplificare a birocrației cu norme clare și simple în beneficiul tuturor. Um, dacă respecti regulile și dacă te bucuri de niște reguli simplificate, atunci te descurci mult mai ușor. E valabil pentru toți. Obiectivul este destul de clar aici. Un da foarte clar, mai degrabă decât un nu din partea tuturor colegilor, pentru că vrem pescuit durabil și vrem în același timp să utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în așa fel încât să dăm dovadă de flexibilitate. Aștept așadar cu nerăbdare amendamentele, dar v-am spus deja care e problema cu termenul. Mulțumim, uh, Gabriel. Deja am discutat cu secretariatul, ar trebui să respectăm datele care ne-au fost fixate. Nu ar trebui totuși să um, depășim cu prea mult data limită. Se poate amâna până cel târziu pe 19, și anume luni. Mai târziu de atât nu se poate. Amendamentele oricum sunt uh, făcute, sunt scrise Îmi pare rău, mai uh, mult de așa nu pot. E vorba de secretariat, cel care a stabilit. Se adaugă, deci, încă trei zile de weekend. E tot ce pot face. Mai mult de atât nu pot. Sau da, putem să amânăm la nesfârșit, dar atunci o să votăm raportul în februarie. Domnule președinte, nu vreau să credeți că încercăm să împiedicăm deputații să depună amendamente. Așa cum spuneți și dumneavoastră, avem totuși un principiu. E vorba de a avea acest raport adoptat în ianuarie. Dacă vreți, desigur, se poate amâna cu vreo 15 zile, dar dacă vreți să adoptăm raportul în ianuarie, atunci nu știu dacă va fi posibil. Eu uh, am predat documentul la timp, nu știu când l-ați primit dumneavoastră. Uh, fie îl acceptăm, fie îl uh, respingem. Dacă nu respectăm acest termen limită, atunci nu vom putea adopta raportul în ianuarie. Putem, într-adevăr, să extindem perioada, dar cu siguranță vor fi multe amendamente. Vom avea nevoie și de timp pentru negocieri, pentru a le accepta, pentru a le modifica și astfel se va prelungi și mai mult. Dar vreau ca toată lumea să înțeleagă că ideea nu este aceea de a, prelung- de a împiedica deputații să depună amendamente suntem uh, constrânși de anumite date. Dacă amendamentele sunt depuse până pe 19 octombrie, atunci putem vota în plenara din decembrie. Dacă amendamentele sunt depuse după 19 octombrie, atunci va fi votat în plenara din ianuarie 2016. Atât pot să vă spun. Date obiective. De asemenea, trebuie să respectăm normele obișnuite și asta fac acum. Să înțeleg că e vorba de un raport important dar vă las pe dumneavoastră să decideți. După cum v-am spus, aici uh, guvernează democrația. Also aus meiner Sicht ist das überhaupt kein... Nicio problemă din partea mea. Trebuie doar să luăm și noi o decizie. Comisia a spus că Vom primi propunerea în ianuarie, dar nu ne poate garanta asta. Poate să fie și la uh, sfârșitul ianuarie, începutul lui februarie, știți prea bine. Eu cred că ar trebui să uh, întreprindem o muncă de bun simț. Noi nu putem lucra chiar tot timpul fiind uh, presați de timp. Îmi pare rău, dar trei zile sunt o glumă până la urmă. Écoutez, chers collègues, je peux pas vous entendre dire ça. Um, ascultați-mă, domnule coleg, nu pot, să vă, nu pot să vă ascult spunând de aceste lucruri. Și eu efectiv vă transmit ceea ce mi-a spus secretariatul. Nu glumesc, dragi colegi. Dacă vreți să amânăm cu 15 zile, eu nu am nicio problemă. Dumneavoastră decideți. Domnule președinte, să vedem care este problema. Nu e vorba de uh, a prezenta cu 5 minute sau cu 3 zile mai devreme de prezentarea propunerii din partea Comisiei. Problema este să adoptăm la timp acest raport și pierdem uh, ideea însăși a acestui raport. Comisia are nevoie de acest document la timp, astfel încât să știe uh, punctul de vedere al Parlamentului. Așa că e mai bine să facem un efort și să depunem amendamentele chiar dacă nu avem așa mult timp la dispoziție. Astfel încât să putem să ajungem la un ap un raport pe care să îl putem trimite în timp util comisiei, astfel încât aceasta să poată analiza propunerea noastră. Cred că este mult mai util așa chiar dacă nu ne rămâne foarte mult timp. Comisia astfel va putea să ia în calcul opinia Parlamentului. Tocmai de aceea îi rog pe colegi să facă un efort și să eh, mergem, să avansăm mai repede. Suntem într-o situație foarte complicată. Se pare că aici sunt două tabere care se confruntă, dar există niște reguli cu privire la depunerea amendamentelor. Dacă vrem să păstrăm uh, acest principiu conform căruia un raport din proprie inițiativă se înaintează înainte de um, propunerea comisiei, atunci trebuie să respectăm aceste norme. Altfel, raportul nu, nu va fi util. Eu sunt aici doar pentru a pune în aplicare regulamentul, iar conform regulamentului există date clare pentru depunerea amendamentelor. Uh, dacă toți colegii sunt de acord să amânăm, atunci eu nu mă pot opune acestei propuneri. Va rămâne la latitudinea raportorului să decidă și să se confrunte cu eventualele probleme că e 19, 16, 30 februarie, pe mine nu mă deranjează. Am zis 30 februarie oricum uh, aleatoriu. Dar vă rog să decideți. Suntem într-o comisie democratică, așa cum îi spuneam domnului Ferreira, care nu mai este alături de noi acum. Domnule președinte, spune domnul Mato, nu știu uh, dacă uh, e bine uh, să-i spunem comisiei, așteptați-ne că noi nu am terminat încă raportul sau mai amânați un pic, nu vă prezentați propunerea până nu adoptăm și noi propunerea formală în februarie. Până la urmă, de ce nu? Dar cred că ar trebui să utilizăm în mod inteligent aceste amendamente. E vorba de un raport uh, cu privire la principii, e un raport general care are rolul de a oferi niște linii de orientare pentru acest regulament. I-am cerut comisiei să elaboreze măsurile tehnice în, timp, în 5 luni, să se grăbească și acum ce facem? Îi spunem să ne mai aștepte? Nu știu, nu prea sunt, uh, sunt de acord. Dacă sunteți de acord, spune președintele, scrieți uh, comisarului pentru a-i, uh, a ruga să aștepte aprobarea raportului lui Gabriel Matou înainte de înaintarea propunerii din partea comisiei. Acest uh, raport uh, ar trebui să fie adoptat în decembrie. Dacă Comisia înaintează propunerea în ianuarie, oricum nu sunt foarte sigur că va putea ține cont de tot ceea ce ai cuprins tu în raport, poate de o parte acestea, dar cu siguranță nu de raportul în întregime. Nu vreau să pun pe nimeni în dificultate acum și să mai pun bețe în roate, dar problema e legată de amendamente domnule Mato. Știm deja că comisia uh, trebuie pur și simplu să fie conștientă de um, părerea Parlamentului. Deja aceasta reprezintă o modalitate de a indica o, o anumită direcție. Dragi uh, colegi, trebuie să hotărâm, e momentul să hotărâm. Deja am pierdut o grămadă de vreme cu reuniunea coordonatorilor. Oare comisia este de acord uh, în principiu? Iost, ce părere ai? Sunteți de acord să așteptăm uh, votarea acestui raport? Mulțumesc, desigur, nu depinde de mine. Colegiul l-a adoptat uh, nu știu dacă putem să luăm în calcul o întârziere sau nu. Noi chiar am fost presați, ni s-a spus să ne grăbim atât uh, de industrie, de Consiliu, de dumneavoastră și de toate părțile implicate. Noi am încercat uh, să facem uh, tot ce ne-a stat în putință pentru a ne grăbi. Dar deocamdată nu pot să vă dau un răspuns definitiv la întrebare. Domnule președinte, spune domnul Mato, am auzit uh, poziția comisiei. Este clar că termenul limită trebuie fixat pentru luni 19 octombrie. Parlamentul nu poate să riște să fie învinuit de comisie că pune bețe în roate acestui proces. Doamna Rodust. Da, eu în continuare mențin ideea de a cere o prelungire a termenului pentru depunerea amendamentelor. Aș vrea ca toți colegii să poată să lucreze bine. Comisia de fiecare dată e de față și comisia vede și aude tot ce facem noi aici. Comisia bine cum se va comporta majoritatea parlamentară. Nu se poate așa ceva. Niciodată nu m-aș gândi să rog comisia să mai aștepte. Deci cu cât uh, ne dau un raport mai repede, cu atât mai bine, dar nu se poate să se facă presiune pe noi pentru ca în trei zile să oferim un rezultat care să nu poată fi verificat. Cum să facem asta? Eu chiar nu îmi pricep. Poate că ar fi, ar fi trebuit să avem uh, raportul prezentat mult mai repede, dar a parcurge totul în trei zile, mi se, mie mi se pare foarte dificil. Días, no, son seis días, no tres. Viernes, sábados y domingos también se puede trabajar. Euh, encore une fois. Euh, este adevărat că s-au propus anumite date de către secretariat și eu nu prea pot să fac mare lucru în acest sens. am multă marjă de manevră. Secretariatul a propus niște date, după care, desigur, raportorul decide și el. El este cel care poate să hotărască dacă se respectă sau nu aceste date și îi adresez o ultimă oară întrebarea raportorului. Ce facem cu data limită pentru depunerea amendamentelor? Am spus deja că sunt deschis Am spus deja spune raportorul, sunt uh, dispus să amân data limită pentru depunerea amendamentelor, dacă putem totuși să respectăm obiectivul. Acum că am auzit poziția comisiei, încep să mă îngrijorez. Comisia a așteptat o grămadă de vreme să-și înainteze propunerea și a găsit tot felul de pretexte pentru amânări, iar acum se pare că nu mai vrea să amâne. Uh, Date fiind aceste afirmații, aș vrea să încheiem munca pe acest raport cât mai repede posibil, eventual în loc de luni la prânz, termenul limită să fie luni seara, iar termenul limită pentru um, traducere trebuie și el luat în considerare. Oricum trebuie să vedem cu cât putem prelungi cel mai mult astfel încât să ne putem atinge și obiectivul. Domnul Seru. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte concis. Și eu sprijin amânarea termenului limită pentru depunerea amendamentelor. Și acest lucru nu pentru că am citit documentul târziu. Acest aceasta a fost vina mea. S-a schimbat modul de acces la documente și eu nu am observat acest lucru, dar, într-adevăr, îmi asum vina. Dezbaterea a fost intensă, au fost multe chestiuni controversate și toate acestea s-au desfășurat în trei săptămâni. Mi se pare puțin timp. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este pe 20 octombrie la ora 8. Marți, 20 octombrie la ora 8. Noi ne vom descurca și cu traducerea, va fi un pic mai complicat, dar până la urmă o vom scoate la capăt. Gata, am terminat cu dezbaterea, 20 octombrie ora 8. Domnule președinte, spune domnul Mato, aș mai vrea să fac o mică precizare. Este adevărat că deja uh, dezbatem acest raport și totuși E, mai avem o săptămână la, la dispoziție până marți, deci e bine. Mulțumesc. Acum ajungem la punctul 8 um, cu foarte mare întârziere. Este vorba de prezentarea de către departamentul tematic B a studiului obligația de debarcare și implicațiile acesteia pentru controlul pescuitului. Dau acum cuvântul domnului um, Thomas Catchpole. Aveți cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta acest studiu. Numele meu este Thomas Catchpole și prezint acest studiu împreună cu Chris Headley de la Centrul Global pentru Dreptul Internațional. Aș vrea să vă dau câteva informații generale legate de scopul acestui studiu, după care voi atinge foarte pe scurt um, câteva um, informații legate de sursele acestor date și apoi câteva recomandări uh, ca urmare a acestui studiu prezentate de colegul meu. E vorba despre problemele legate de obligația de debarcare pentru puietul de pește, volumul capturilor accidentale din principalele activități de pescuit, principalele porturi vizate de această obligație de debarcare, aspectele legate de piețe și de utilizarea acestui material, de asemenea evaluarea stimulentelor pe pentru creșterea selectivității în uh, activitatea de pescuit și, de asemenea, riscul ca aceste stimulente să vizeze pești imaturi pentru potențialele noi piețe. De asemenea, studiul se concentrează pe controlul obligației de debarcare, inclusiv pe modul în care normele existente ar putea fi adaptate uh, de asemenea adaptarea controlului și a măsurilor tehnice, revizuirea diverselor abordări și măsuri pentru îmbunătățirea controlului și obligației de debarcare, noi măsuri și noi tehnologii care pot să îmbunătățească situația și care deja sunt uh, aplicate în diverse părți ale lumii. Abordarea a presupus o nouă analiză a informațiilor, astfel încât să vedem exact care este situația. Datele au fost luate de la Comitetul Științific, uh, Tehnic și Economic pentru Pescuit și de la Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime. Astfel să vedem care sunt uh, cantitățile de puiet care sunt uh, aruncate. Aceste informații au fost completate cu chestionare adresate oamenilor de știință și funcționarilor. Datele analizate au fost colectate între 2010 și 2012. Sunt cele mai recente date disponibile. Aceste date se referă la 15 țări și rolul lor a fost de a demonstra faptul că proporția de capturi aruncate diferă în funcție de tipurile de pescuit, uh, drage paragate 60-71%, uh, pe când traulele de mersale 60-70%. 11% din capturile totale erau sub uh, sub dimensiunea minimă de debarcare. Acest lucru s-a tradus în 44.000 de tone de puiet. Țările cele mai afectate, conform datelor disponibile, sunt țările de jos, Regatul Unit, Franța și Belgia. Și cele mai afectate tipuri de pescuit au fost cele care folosesc traulerele laterale și traulerele cu panouri. E vorba de 15%, respectiv 10% capturi sub uh, dimensiunile standard. Am făcut o generalizare la toate porturile europene, astfel încât să vedem care este situația în țările de unde nu am avut date disponibile. E vorba de o valoare totală de 1,4 milioane de tone pe an, când am făcut această generalizare, s-a ajuns la uh, valoarea de 56.000 de tone de capturi aruncate. Aceste valori se bazează pe câteva presupuneri, și anume faptul că avem date um, pe care ne putem baza că aceste niveluri ale capturilor aruncate nu au fluctuat prea mult în perioada um, de referință, că activitățile de pescuit nu s-au modificat, că echipamentul și zonele de pescuit au rămas aceleași, de asemenea că oportunitățile de pescuit nu au fost afectate de lipsa de cote De asemenea, se presupune că toți peștii care depășesc dimensiunea minimă de referință pentru conservare ajung pe piețe în vederea consumului uman și de asemenea că se respectă toate aceste principii. Există desigur câteva variabile, dar pe baza acestor principii aceasta a fost cea mai bună estimare. Obligația de debarcare va fi pusă în aplicare pe parcursul a mai mulți ani, nu pe un singur an, iar debarcările peștilor uh, care nu respectă dimensiunea vor fi concentrate în câteva porturi principale din Europa. Sunt câteva porturi mai mici care vor primi o cantitate semnificativă de pește. Date fiind aceste analize care ne-au arătat care este situația uh, și analizele pe literatura de specialitate, am făcut și câteva recomandări pe care vi le va prezenta colegul meu. Înțeleg că ne grăbim puțin, așa că voi trece foarte repede prin recomandări, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări după aceea. Am făcut 12 recomandări în total. Cred că acest lucru ne arată că mai avem foarte multe de făcut pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a obligației de debarcare. Am făcut câteva recomandări specifice pentru monitorizarea electronică la distanță, în special uh, pentru țările terțe și pentru proiecte pilot cu Uniunea Europeană. Acestea au foarte multe avantaje potențiale Vorbim despre camerele um, cu circuit uh, închis uh, când vine vorba de monitorizarea electronică. Trebuie să avem mai multe teste în Uniunea Europeană, acestea să fie, aceste modalități de supraveghere să fie extinse la mai multe activități de pescuit, să fie dezvoltate la nivel uh, regional. Și deci, cred că acest lucru merge mână în mână cu recomandările tehnice prezentate în această dimineață. Măsurile de punere în aplicare și de control trebuie și ele adaptate la particularitățile regionale. Am simțit că trebuie dezvoltată și legislația cadru cu privire la monitorizarea electronică la distanță. De asemenea, trebuie să avem în vedere și celelalte obiective referitoare la oferirea de informații științifice și de date științifice și, de asemenea, materie de control. Aceste lucruri vor trebui să fie clarificate la nivel instituțional atunci când e vorba de efort legislativ. De asemenea, am considerat că ar fi un avantaj în examinarea sistemului de utilizare de flori de referință. Acestea arată prezintă un potențial considerabil în Europeană, dar și în afara acesteia, dacă ar fi să avem în vedere o măsură oficială în acest sens, vor trebui să existe reguli europene de armonizare a abordărilor, a metodelor de gestionare pentru a armoniza în același timp și metodele de colectare și utilizare a informațiilor și pentru a clarifica implicațiile de ordin juridic a acestor comparații între flote. Am considerat că s-ar putea crea mecanisme la nivel regional în acest sens. Să se leagă și de un alt deziderat, și anume întărirea datelor privind obligațiilor de debarcare. Datele de la flotele de referință ar contribui semnificativ la întărirea credibilității datelor existente. Considerăm că e nevoie chiar de mai mult aici, e nevoie de o strategie de elaborare a acestor date pe termen mediu și pe termen scurt în același timp. Va trebui avută în vedere capacitatea infrastructurii și capacitatea administrativ-juridică de a pune la oaltă aceste date. A cincea recomandare se numește destul de general măsuri însoțitoare. Noi am uh, descoperit că există foarte multe măsuri adiționale care ar putea sprijini punerea în aplicare a obligațiilor de debarcare. Sunt multe dintre aceste măsuri tehnice, de exemplu, utilizarea anumitor adaptări tehnice la metode sau la echipamentul de pescuit, mă și de asemenea măsuri de control stimulente, de exemplu, sau alte măsuri menite a încuraja un uh, efort selectiv. Toate acestea trebuie să fie elaborate la nivel regional, în opinia noastră, dar cu cooperarea întregului sector al pescuitului. Celelalte recomandări se reflectă, reflectă această a cincea recomandare diferitele măsuri de ordin tehnic și celelalte măsuri trebuie să fie adaptate nu doar la specificitatea unei regiuni, ci la specificitatea unei regiuni de pescuit dintr-o, unei zone de pescuit dintr-o anumită regiune. De asemenea, am descoperit că e nevoie de o schimbare de mentalitate, schimbare culturală în materie de echipament utilizat. Trebuie să ne îndepărtăm de regulile inflexibile din prezent către un cadru mai dinamic, care la rândul său să fie elaborat în context regional, în cooperare cu reprezentanții industriei de acolo. Cooperarea cu sectorul industrial pescuitului este esențială, pentru că dacă apar stimulente, se creează și capacitățile și, sigur, lucrurile trebuie să se desfășoare în așa manieră încât pescarii să poată pescui în mod eficient, uh, respectând în același timp mediul înconjurător. Alte recomandări, limitele spațiu-temporale, reguli privind posibilitatea de a închide anumite zone de pescuit, zone pentru capturile secundare. Uniunea Europeană ar trebui să definească parametri în care s-ar putea recurge la un astfel de demers, flexibilitate în materie de cote și de debarcare și aruncare mare, eventual niște proiecte pilot care să fructifice mai mult oportunitățile existente, lucruri neexplorat suficient până în prezent. Apoi, o provocare majoră se referă la ce se întâmplă cu uh, captura aruncată. Firmele de pe uscat, să le spunem așa, nu știu cum s-ar putea adapta la noile oportunități care ar putea să decurgă din uh, acest volum de pește adus la țări. Pe termen scurt ar trebui să existe o cooperare mai bună între industrie și sectorul public pentru a crea cadrul adecvat pentru aceste investiții, ceea ce ar putea presupune sprijin financiar și pe termen lung acest proces va trebui să fie monitorizat permanent printr-un mecanism de evaluare. Și în final, recomandări privind adaptarea cadrului de reglementare, procesul de elaborare a unor planuri regionale, ar trebui să existe niște linii directoare pentru procesul de consultare și revenind la comentariile anterioare, este nevoie de implicarea sectorului respectiv. Foarte pe scurt, acesta ar fi esența studiului nostru. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezentarea noastră. Dorește cineva să intervină? Nu avem foarte mult timp la dispoziție, evident. Mulțumim foarte mult uh, pentru o prezentare de o calitate deosebită. Ne cerem scuze pentru întârziere și o să trecem acum imediat la următorul punct. Domnul Zini. Dânsul ne va vorbi despre gestionarea pescuitului și Arctica în contextul schimbărilor de climă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 Am să încerc să fiu uh, extrem de succint. Iată structura prezentării mele. Am să mă uit la contextul general, metodologie, iar în principala parte a raportului să vorbesc despre zona de pescuit din Arctica, chestiuni de guvernanță, chestiune de climă, previziuni, concluzii și recomandări. Uniunea Europeană este interesată în zona Arcticii. Trei state membre au teritorii adiacente Arcticii. Două țări europene, Islanda și Norvegia, sunt parte din uh, zona economică europeană și Rusia, Statele Unite, Canada, la rândul lor, sunt uh, parteneri semnificativi ai Uniunii Europene. De aceea, Parlamentul European a cerut acest studiu. Scopul studiului este să ofere o analiză a implicațiilor schimbărilor de climă pentru ecosistemul arctic, estimând potențialul impact asupra zonelor de pescuit și propunerea de recomandări care ar reduce amenințările împotriva acestui ecosistem. Vedeți aici regiunea Arcticii, ne concentrăm pe zona centrală a Arcticii, 3 milioane de kilometri pătrați, puțin mai mare decât Mediterana. Este o zonă acoperită în permanență de gheață, dar ghețarii știți că se topesc și se estimează că până în 2050 calota polară va dispărea complet în timpul verii e important să spunem că toată această zonă, Arctica Centrală și mările din jur, prezintă diferențe semnificative la nivel regional. S-au definit, de fapt, 18 ecosisteme marine majore în zonă, în funcție de producție principală, hidrografie, compoziția speciilor și așa mai departe. Și e important să ne dăm seama că efectele schimbărilor de climă se vor manifesta la nivel regional. De asemenea, e important să constatăm că mările limitrofe, mările care înconjoară Arctica Centrală, sunt mări unde se pescuiește masiv, Marea Norvegie, Marea Barents, foarte importante pentru specii cum ar fi codul. Odată cu topirea calatelor polare, există temerea că navele de pescuit vor intra în zone aflate dincolo de limita de 200 de mile impusă statelor din zona Arcticii. Important de știut aici că Oceanul Arctic Central este foarte, foarte adânc, foarte puțin, este peste 2000 de metri, fundul 2000 de metri fiind uh, limita pentru traulere. Noi am examinat uh, literatura existentă, am vrut să vedem care este situația pescuitului în Oceanul Arctic, uh, speciile pescuite, vulnerabilitate, rezistență. Ce înseamnă rezistență aici? Este capacitatea unei specii sau unui stoc de a răspunde la o mortalitate sporită provocată de activitatea de pescuit. O specie rezistentă, o specie care se mulțește rapid și poate tolera o mortalitate crescută adusă de activitatea de pescuit. Uh, speciile care trăiesc mai mult și sunt migratoare sunt mult mai puțin rezistente la activitățile de pescuit. Noi am examinat uh, speciile principale, stocurile principale, chestiuni de guvernanță și, de asemenea, am analizat efectele potențiale schimbărilor de climă în materie de temperatură, suprafața acoperită cu gheață, salinitate, acidificare și așa mai departe. Și de asemenea ne-am uitat și la ceva studii care fac previziuni pentru viitor, care ar putea fi implicațiile în materie de stocuri, pescuit, comunități arctice. Speciile actuale. Diversitatea nu este foarte mare, sunt doar 633 de specii, doar 550 sunt cu adevărat specii marine, în comparație cu Mediterana avem 750 de specii marine numai acolo. În general, speciile arctice sunt uh, adaptate la un prag de temperatură destul de redus. În general, pești bentonici, Uh, foarte puțin rezistenți la activitatea de pescuit, prin urmare activitățile de pescuit vor avea un impact major asupra stocurilor și de asemenea analiza literaturii ne-a arătat că se manifestă o borealizare masivă a comunităților de pește de acolo. Ce înseamnă asta? O serie de specii subarctice migrează spre nord în Arctica Centrală. Asta are implicații în materie de concurență între specii, uh, pradă și așa mai departe. Am analizat 5 uh, specii. Este codul polar, o specie deosebit de importantă. Ne-am uitat la capelin, la eglefin, cod și crevetele nordic. Vedeți aici tendințele în materie de debarcare pentru aceste specii. E important să luăm notă de faptul că la capelin, prin capelin și cod eh, vorbim de specii cu recrutare care variază foarte mult. Celelalte specii la fel sunt pescuite intensiv. Codul atlantic a registrat o creștere a stocurilor în Marea Barents și Marea Norvegiei. Crevetele nordic a scăzut ca stocuri în ultimii ani, e o specie cu care se hrănesc alte specii, cum ar fi codul atlantic. În materie de guvernanță, Avem uh, statele arctice, Avem Organizația de Gestionare a Pescuitului Regionat, Organizația de Pescuit Atlanticului de Nord-Vest și Comisia. Avem Consiliul Arctic, singura organizație cu adevărat arctică provocările principale, lipsa de date suficiente, există dezacord, dezacorduri în materie de taxare. Foarte clar este exemplul macroului care își extinde habitatul și a intrat în zonele arctice, dar nu există un regim juridic pentru macro în zona arctice. Uh, well, we know that... În ceea ce privește schimbările climatice și pescuitul, știm că perioada înghețului va crește, schimbând productivitatea, schimbând uh, rezervele uh, piscicole, codul, de exemplu, o duce mai bine în temperaturile uh, mai mari. Există și studii care previzionează schimbări, dar nu ajung la aceeași concluzie. În general, însă, putem să spunem că va exista potențial pentru ca anumite specii să se extindă în Arctic Uh, în special uh, speciile uh, de la mare adâncimi, potențial zero spre foarte scăzut pentru cod. Deci nu prea avem cum să mai avem cod în zona arctică, fiindcă este o specie de coastă, iar zona arctică nu este un habitat potrivit pentru cod. Deci există mai multe restrângeri în ceea ce vește expansiunea în zona arctică. În concluzie, putem spune că există schimbări substanțiale care au acum loc uh, pentru că apar schimbările climatice. Uh, speciile din zona arctică sunt uh, mai puțin rezistente la schimbările, de, la schimbările climatice, impactul fiind unul dramatic. Și trebuie să avem o abordare bazată pe precauție Trebuie să avem pe termen lung o monitorizare și studii regionale, fiindcă apar diferențe pretutindeni, de aceea e nevoie și să avem studii de simulare, fiindcă există în continuare mari semne de întrebare despre anumite rezultate. E nevoie să cooperăm mult mai bine și să ne coordonăm mult mai bine, o recomandare fiind că Uniunea Europeană să fie mult mai implicată în zona arctică. Există Consiliul Zonei Arctice, de exemplu. Alte activități vor fi inițiate uh, pentru că se topește calota, ghețară și... Cred că e bine, mai bine să mă opresc acum, aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru că ați fost atât de rapid. Îmi pare rău, dar asta este situația timpul ne este potrivnic. Va de, de... Schimbările de climă au provocat o serie de bulversări. Trebuie să încercăm să luptăm împotriva acestor schimbări de climă și, sigur, după aceea să ne adaptăm. Dorește cineva să intervină? Domnul Seran Santos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc autorilor acestor prezentări și doresc să-i mulțumesc Felima m care e un prieten și un coleg. Vreau să subliniez importanța științifică a acestui raport redactat de o echipă extrem de competentă. În același timp, aș avea o observație suplimentară. N-aș Există o lacună în raport, în opinia mea, o lacună semnificativă, pentru că ține de anumite aspecte pe care le eh, discutăm chiar astăzi. În cursul după amiezii o să discutăm raportul privind pescuitul și biodiversitatea în zonele care nu intră în zona de jurisdicție națională. ci e vorba de modul în care chestiunile de biodiversitate trebuie să fie abordate în contextul pescuitului. Acest raport uh, nu include această uh, dimensiune privind perspectivele faunei și o definiție a ecosistemelor vulnerabile. De asemenea, nu se vorbește de și de propunerile existente atunci când e vorba de desemnarea acelor uh, zepsuri, zone sau ecosisteme importante, vulnerabile. La Helsinki anul trecut, într-un atelier de lucru, s-a prezentat programul EPSA pentru Arctica. Și în acest context în care așteptăm un major asupra speciilor din Arctica, uh, Uh, migrarea codului spre nord, de exemplu, toate aceste activități combinate cu schimbările de climă vor avea un impact major asupra mărilor. Și trebuie să acționăm, pentru că e vorba de un impact asupra biodiversității în același timp. Deci un program care să desemneze zonele ecologice și biologice importante pentru Arctica este o necesitate absolută și cred că e un lucru care trebuia să fie spus, care trebuie să fie spus în orice document referitor la această regiune. Trebuie să ducem mai departe acest proces lansat de Convenția privind biodiversitate. Trebuie o desemnare pentru aceste zone. Asta ar permite într-o etapă ulterioară, protecția lor, protecția ecosistemelor, protecția habitat habitatelor și a speciilor din aceste zone atât de fragile ale planetei noastre. Lucru care trebuia subliniat, lucru care trebuie să fie subliniat în toate discuțiile pe care le avem pe această temă. Uh, mulțumesc, stimate coleg. Uh, din păcate, suntem obligați să ne oprim aici, pentru că, iată, nu mai avem timp. Vă mulțumim pentru studiul noastră, altfel deosebit de interesant. Am avut privilegiul de a participa la COP21 în întâlnirea de la Paris prin schimbările de climă și vă urez tuturor poftă bună și președintele Mumeș mulțumește cu amabilitate interpreților care au lucrat peste timpul alocat. La revedere!